Bună dimineața, stimați colegi, domnilor și domnilor. Haideți să trecem la ordinea de zi a ședinței noastre. Mai întâi uh, să adoptăm ordinea de zi. Putem să adoptăm ordinea de zi dacă nu există obiecții. Și nu văd să existe. Bun. Și cu asta trecem la propunerea cu privire la o pază a frotierilor și costelor europeană. Uh, raportor este doamna Marie Cristina Arnutu. Și uh, mai întâi, haideți să votăm de probă, să vedem că nu e nimeni în plus și nimeni în minus. Am deschis votul. Vot închis. Nu funcționează. Bun. Haideți să repetăm. Deschid votul. Încă o dată. Deci, închidem votul și totul e în regulă. Atunci începem cu amendamentul 12. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri,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 Deschid votul pe amendamentul 36. Ana, votezi? A votat toată lumea? Cum votați? Trebuie să spuneți eh, înainte de deschiderea votului cum veți votați. Bun, am închis votul. 19 pentru, 22 împotrivă, 4 abține, se respinge. 37 cine pentru? Împotrivă. abține, respins. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Amenamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 39 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotriva, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotriva, abțineri, respins. 16 pentru, ba nu, spune președintele, 16 eh, cade, 17 pentru și 17 caduc, atunci amenamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, respins. 2 pentru, împotriva, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. amenamentul 3 cade, 19 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amenamentul 19. Am deschis votul și am închis votul. 23 la 23 se respinge. Amendamentul 4 e caduc. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum, vot final Ba nu, se corectează președintele. Înainte de votul final asupra avizului amendat, regulamentul 53 aliniatul 2 spune că la documente legislative, în sensul articolului 47 alinat 1, avizul comisiei trebuie să conțină unele amendamente pentru a fi adoptat în mod formal. Deci, dacă nu există amendamente, nu se votează amendamente la textul inițial, atunci nici votul final nu este uh, obligatoriu. Deci, practic, nu mai există un vot final și nu mai există acest aviz. Un punct de procedură? Poftiți! Mulțumesc, domnule președinte. Deci, am totuși o întrebare toate amendamentele au fost respinse prin vot. Dar un amendament al PPE a fost totuși adoptat cu un vot diferență. Deci era 23 pentru, 21 împotrivă. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Președintele intervine. Accept retragerea uh, dumneavoastră. Nu există, deci, vot final și cu aceasta nu există nici aviz al Comisiei TRAN și cu asta ședința noastră de azi s-a încheiat. Mulțumesc!